So, colleagues, let me to resume our afternoon. Bună ziua, ne reluăm sesiunea de după amiază. Acum pot să vă spun că avem procesele verbale a reuniunii de ieri, dacă nu sunt niciun fel de obiecții. Nu e cazul. Putem considera că aceste procese verbale au fost adoptate. Înainte